let's start. Hello, um, dear... Vă propun să începem. Bună ziua, dragi colegi și tuturor participanților la întâlnirea Comisiei IMCO 100% de la distanță. Sper că ați petrecut uh, un sfârșit de săptămână plăcut, având în vedere toate evenimentele de peste tot din lume. Începem cu adoptarea proiectului de ordine de zi. Dacă nu sunt obiecții, trecem imediat la următorul punct, punctul 2, comunicările președintei. Ca de obicei, uh, beneficiem de interpretare în mai multe limbi și sunteți rugați să vă exprimați lent și cât mai clar, cu putință, ca să uh, îi ajutați pe interpret și vă rog să nu uitați că pentru ca intervenția dumneavoastră să fie interpretată, trebuie să aveți și imagine și sunet. În ce privește deciziile coordonatorile, uh, am hotărât ca pentru rapoarte să avem câte o intervenție din partea fiecărui grup politic ca să respectăm limita de două ore pe care o avem acum pentru durata ședințelor noastre. Ședința noastră este trimisă în direct pe uh, internet. Documentele sunt disponibile în format electronic, uh, pentru că știți că comisia noastră este în totalitate paperless. Uh, în ce privește rezultatele uh, voturilor, știți că uh, am uh, primit multe solicitări din partea publicului pentru că atunci când votăm în mod normal, uh, publicul poate să știe cum votează deputații. Nu mai este cazul acum pentru că toate rezultatele sunt comunicate doar pe e-mail. În consecință s-a hotărât um, ca rezultatele voturilor să fie disponibile de acum înainte și pe pagina web și pe aplicația e-meeting. Trecem imediat la punctul 3 de pe ordinea de zi, um, propunerea de calendar pentru ședințele IMCO pe anul 2021. Putem să verificăm de asemenea cvorumul. Vă rog pe toți cei care sunteți uh, prezenți să ridicați mâna sau să apăsați pe butonul ridicați mâna ca să vedem câți deputați sunt conectați și dacă avem un număr suficient. Ok, perfect. Um... Minunat. Deci nu ne trebuie un vot uh, formal pentru calendar, l-ați văzut, dacă nu există nicio obiecție, acest calendar este acceptat. Acum că am verificat că avem quorum, putem să trecem la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, voturile în ce privește noul plan de acțiune pentru o economie circulară, pentru care raportoare sunt eu și de asemenea modificarea regulamentului 2017 29 în ce privește uh, redresarea economică și ajustările specifice pentru intermediarii financiare în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19. Virginie Joran este raportoare pentru acest um, al doilea aviz. Știți că voturile au loc în paralel cu desfășurarea ședinței. Toată lumea a primit instrucțiunile. Acum declar votul deschis și votul va fi închis la orele 15 și 20, ora de la Bruxelles. Dați-mi voie să vă amintesc că votul final va avea loc după amează de la orele 16 și 15 până la orele 17 și 15. Nu, no, sunt corectată. Până, deci votul final reia doamna președinte de la 4 și un sfert până la 5 și jumătate. So now we can directly move... Trecem imediat la punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul privind negocierile interinstituționale în curs, uh, mai precis stabilirea programului pentru piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii și statisticile europene, așa numitul program pentru piața unică. Doresc să dau cuvântul raportorului nostru, Brando Benifei. Aveți cuvântul pentru maxim 5 minute ca să ne spuneți ce s-a întâmplat cu ocazia ultimului trilog. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamna președinte. După ce aceste negocieri în decembrie au fost oprite, ca pentru toate celelalte programe care țineau de cadrul financiar multianual din cauza lipsei de informații privind cifrele din partea Consiliului, în urma Consiliului din uh, iulie și a acordului istoric am obținut elemente suficiente în ce privește programele pentru piața internă. Așadar, în septembrie și octombrie au avut loc mai multe întâlniri la nivel tehnic cu președinția germană ca să pregătim uh, trilogul politic care a avut loc în clădirea Justus Lipsius pe, Justus Lipsius pe 28 octombrie. Deci vreau să vă spun cum s-a desfășurat această întâlnire. Ei bine, într-o atmosferă constructivă, Parlamentul a avut o atitudine proactivă, am propus compromise rezonabile pe multe puncte pendinte și comisia noastră a obținut puncte deosebit de importante. De exemplu, un obiectiv exclusiv în ceea ce privește supravegarea pieții, ca să avem suficientă vizibilitate și atenție. Vă amintesc că era unul dintre cele două obiective principale pe care și le-a fixat Parlamentul European pentru acest program. În consecință, eu sunt foarte satisfăcut de rezultatele obținute. Bineînțeles că uh, ne-am dorit și o linie bugetară consacrată acestui program. Aici încă mai trebuie să discutăm. Am ajuns la un bun compromis în ceea ce privește articolul 3, obiectivele și asupra articolului 8, acțiunile financiare asociate programului. Am insistat ca să se mențină trimiterea la sustenabilitate a IMM-urilor, la nivelul ridicat de protecție al consumatorului, la provocările digitale și în această ordine de idei, supravegherea pieței. Mai rămân anumite puncte fundamentale, printre care bugetul și uh, uh, actele, executate, actele de punere în aplicare și actele delegate. Aici există un impact foarte important, mai ales în ceea ce privește securitatea lanțului alimentar, care este un punct cheie din regulament. Probabil că va fi nevoie de noi triloguri peste două săptămâni ca să uh, putem să încheiem cât mai repede cu putință discuțiile și să avem un program pentru piața internă complet operativ. Este important pentru IMM-uri, pentru consumatori, pentru protejarea sănătății, a mediului înconjurător, pentru protejarea plantelor și animalelor. Aș vrea de asemenea să mulțumesc uh, membrilor echipei de negociere raportorilor alternativi, secretariatului comisiei noastre. Le mulțumesc pentru abordarea constructivă și de asemenea uh, raportorilor pentru aviz de la Comisia ECON, de la Comisia ITRE, de la Comisia AGRI și de la Comisia ENVI. Cu toții au competențe exclusive pe anumite părți din acest program. Ar fi putut să fie o muncă dificilă, însă colaborarea uh, pe care am putut uh, să o garantăm până acum ne-a garantat o poziție forte a Parlamentului uh, în confruntarea cu ceilalți interlocutori și cred că ne vom putea atinge obiectivele fixate. Este deosebit de important să avem cât mai repede un program precum acesta care aduce răspunsuri așteptărilor uh, IMM-urilor, consumatorilor și dați-mi voie să spun în încheiere Câteva cuvinte despre noile provocări, ca de exemplu pandemia de COVID-19, pentru că acum în comerțul online există practici foarte diferite, ceea ce arată că avem nevoie de noi instrumente pentru a garanta trasabilitatea, protejarea consumatorului și securitatea. Așadar, bugetul are un rol și mai important de jucat în acest sens și mă bucur că deja am obținut un progres uh, satisfăcător. Eu sunt ferm convins că în timp scurt vom reuși să încheiem negocierile. Vă mulțumesc! Yeah, thank you, uh, Ms. Vă mulțumesc, domnule raportor. Așteptăm și noi următorul trilog și vă mulțumesc uh, pentru prezentare. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi cu numărul 7. În ceea ce privește produsele de construcție, regulamentul aferent, raportor Cristian Doleșal și astăzi vom discuta despre propunerile de amendament. Vă amintesc încă o dată că raportorul beneficiază de 4 minute la început și apoi vom da cuvântul raportorilor alternativ sau reprezentanților acestora pentru câte 2 minute, după care raportorul va putea să răspundă. Deci, domnule Doleșal, vă dau cuvântul pentru 4 minute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst herzlichen Dank für Dragi colegi, în primul rând, mulțumesc foarte mult pentru completări și mulțumesc pentru amendamente. În total sunt 110 amendamente care au fost înaintate și foarte mulți colegi au contribuit uh, cu diferite contribuții foarte importante față de ceea ce propusesem eu. Foarte multe din completările colegilor uh, adaugă nuanțe și pe multe din puncte suntem de acord. În primul rând, sistemul normării trebuie să fie păstrat. Sistemul european al normării tehnice a fost uh, și până acum motorul competitivității și inovării în uh, Uniunea Europeană, ceea ce a făcut ca Uniunea Europeană să fie o locație esențială. Este bine că nu trebuie să inventăm lucrurile din nou, ci uh, putem să păstrăm și terminologia tehnică care să fie um, care să fie unitară și așa cum a fost și până acum. E foarte important ca și uh, produsele să poată să fie, uh, să circule liber în continuare, pentru că în ultima vreme, cel puțin 14 din uh, normele mm, omologate și armonizate s-au, uh, de, au, s-au, au fost folosite foarte intens și se vede foarte clar că este problema pe care o avem este um, legată de planificările posibile pentru întreprinderi. În ceea ce privește prevederile prevăzute de comisie prin liniile directoare, sunt uh, esențiale și mulțumesc foarte mult colegilor care au uh, menționat punctul în amendamentele lor. În al doilea rând, avem o unitate și un consens pe suprapunerea cu celelalte texte legislative care trebuie să fie evitate Important este, de exemplu, ca inițiativa pentru o durabilitate, o politică durabilă a produselor să poată să fie păstrat fără să fie suprapuneri legislative. Se vorbește și de uh, Uh, de digitalizarea uh, care să joace un rol important în normarea produselor. Vrem cu toții să folosim la maxim potențialul pe care îl aduce digitalizarea și astfel să putem să avem informații clare și fiabile pe care să le putem pune la dispoziția consumatorilor și să putem să, le, să folosim așadar tehnologiile digitale la maxim putem să îmbunătățim normele, calitatea normelor, uh, să întărim uh, certificarea CE și să uh, luptăm împotriva fragmentării pieții interne. Cred că e o completare utilă rolul contact points-urilor, ghișeelor pentru produse uh, la nivelul pieței unice este foarte important. Apoi, supravegherea pieței. Mulțumesc foarte mult colegilor care și la punctul acesta au introdus mai multe amendamente care sunt destul de armonizate deja. Cred că e important că să încercăm să punem în aplicare prevederile de armonizare și să încercăm să nu adâncim uh, prăpostile existente în domeniul acesta. Trebuie să dotăm autoritățile naționale mai bine pentru a putea și să colaboreze mai bine între ele. Amendamentele ne arată cât de importante sunt uh, cât de importante este participarea tuturor uh, actorilor și tuturor întreprinderilor, mai ales a IMM-urilor, care ar trebui să poată să aibă acces la condiții echitabile. E foarte important să ca, uh, de exemplu, și în produsele de construcții să putem să evităm orice formă de suprapunere a prevederilor. Dincolo de unitatea de care ne bucurăm, mai sunt anumite puncte la care nu suntem de acord. E vorba de durabilitatea produselor de construcții și uh, trebuie să încercăm să găsim o cale de împăcare a punctelor de vedere. Mai trebuie să încercăm să nu introducem puncte care nu au legătură cu materialele de construcții, și care țin mai degrabă de siguranța lucrătorilor. Dragi colegi, oricum vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru completările pe care le-ați făcut prin amendamente și mă bucur foarte mult de discuția scurtă pe care o putem avea astăzi. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Doleschall. Um, now we move Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la raportorii din umbră pentru două minute din partea S&D, doamna Grapini. Hello? You heard me? Yes, we hear you. Hello? Yes, we hear you. Ok. Ok, I speak in Romanian, ok? Voi vorbi în română. În calitate de raportor uh, din partea grupului uh, social-democrat, uh, pentru acest raport extrem de important, modificarea regulamentului privind stabilirea unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții, noi ca și grup am depus amendamente și eu am cosemnat, am depus 33 de amendamente. Per ansamblu, vreau să-i mulțumesc domnului raportor, per ansamblu amendamentele depuse de noi ca și grup au scopul de a asigura ca producția produsele de construcții să respecte standardele de siguranță pentru întreaga piață internă, indiferent în ce stat membru se comercializează, indiferent de locul în care sunt fabricate în Uniunea Europeană pentru că noi considerăm că produsele uh, sigure constituie una din soluțiile pentru reducerea ratelor accidentelor, pentru siguranța în sectorul construcțiilor. Mai mult decât atât, consider că avem nevoie de cerințe clare și cuprinzătoare și în acest sens au fost amendamentele noastre, aceste cerințe clare la nivel european în ceea ce privește calitatea produselor pentru construcții. Pentru grupul meu este important să avem un limbaj tehnic comun pentru promovarea unei economii circulare, deoarece le permite producătorilor să recurgă la o modalitate comună de afișare a performanțelor produselor lor pentru a nu induce în uh, eroare consumatorii, cumpărătorii. De asemenea, ar trebui să se pună mai mult accent pe standardele care pot ajuta la promovarea unei economii circulare în Europa. Amendamentul 91 invită, de fapt, Comisia să evalueze modul în care uh, regulamentul pentru produsele din construcție ar putea sprijini sprijini introducerea pe piață a anumitor materiale de construcții folosite sau utilizate și reprelucrate pentru a promova caracterul circular al materialelor de construcție, ceea ce uh, cred că ar trebui să constituie o prioritate pentru noi. Regret faptul că obiectivul de creare a unor condiții de concurență echitabilă prin autorizarea unor proceduri simplificate pentru IMM-uri nu s-a dovedit a fi eficace din cauza lipsei de informare și a incertitudinilor juridice. De aceea, Comisia. consider că ar trebui comisia să clarifice mai bine procedura simplificată pentru a putea fi utilizată din plin de către întreprinderile mici și mijlocii. Considerăm de asemenea noi ca și grup că este necesar să consolidăm supravegherea pieței Uh, ok. Uh, aș dori să evidențiez uh, amendamentul 86 depus de coordonatoarea noastră de Cristel, care prevede că este important să solicităm mai stringent organismelor notificate să asigure controlul calității în toate statele membre. Sper să reușim o bună colaborare cu raportorul în final pe acest raport. Thank you so much. Uh... Mulțumim, vă rog frumos să vă respectați uh, timpul alocat. În numele grupului Renew, Sandro Goci. nella direzione justă. e Mulțumesc, mă bucur că mergem în direcția corectă cu amendamentele și că se clarifică și mai bine textul. Suntem încrezători deci că vom reuși să obținem un bun rezultat care să reflecte prioritățile diferitelor grupuri politice. Amendamentele noastre am vrea să subliniem în ele importanța de a găsi soluții inovatoare, mai ales în domeniul construcțiilor, folosind noile tehnologii. Vedem și că e important să întărim în mod armonizat și mai eficient regulile de supraveghere a pieței pentru a garanta o adevărată siguranță sporită a produselor de construcții, dar și a, o siguranță a, produsilor, a consumatorului final. Cred că în abordarea noastră trebuie să ne uităm și la o siguranță sporită atunci când produsele sunt vândute online. Mă refer aici la responsabilitatea platformelor și în sectorul construcțiilor. Cerem și Comisiei să, să analizeze în cadrul de revizuire al regulamentului CPR cum se poate spori atenția acordată criteriilor de siguranță și de securizare, dar și de mediu, care trebuie să fie criterii la fel de importante acum, pentru ca să le introducă în legătură cu toate produsele de construcție. Am vrea ca și Comisia să se gândească la o coerență între revizuirea acestui regulament despre care vorbim aici, dar și inițiativa pentru produsele mai sustenabile, care este o inițiativă separată, dar care trebuie să fie legată de aceasta. Noi, la nivel uh, politic, o să facem uh, efortul în Parlament. Ca ultim punct, am cere ca revizuirea să ne dea ocazia și de îmbunătățire a procesului de standardizare și normare, printr-o implicare mai bună a tuturor celor care sunt actori în aceste procese, sunt implicați și să încercăm și să întărim uh, încă o dată eforturile noastre pentru eliminarea barierelor uh, în, cadr, în calea liberei circulației a produselor uh, de construcție pe piața internă. Mulțumesc și raportorului, mulțumesc și doamnei președinte. Vă mulțumesc, spune președinta, iar acum dau cuvântul Alexandrei Baso de la IDE. Doamna Baso, dacă puteți apăsa butonul speak. Nu se aude ce spune vorbitoarea pe ecran. Tutta la connessione. Doamna Basso, vă auzim acum. Mă auziți? Da. Perfect, mulțumesc. Bună dimineața, spune vorbitoarea doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult și raportorului. Atât cât văd eu, atât operatorii din sector cât și instituțiile au înțeles că regulamentul care este în vigoare în momentul de față pe domeniul construcțiilor nu este de fapt potrivit. Nu poate să mai fie folosit și trebuie să fie actualizat pentru ca să atingă același obiectiv ca atunci când a fost întocmit. Trebuie să vorbim despre felul în care se recunoaște dificultatea de a actualiza regulamentul. Din tot ce văd aici, este evident pentru mine că, fiind, chiar dacă vorbim aici despre o materie foarte specială, unul din obstacolele cele mai mari este absența unor terminologii uniforme, atât la nivel orizontal cât și la nivel vertical. Mă refer adică atât la nivel public, instituțional, cât și la nivel uh, privat și de întreprindere. Iar calea pe care eu o sugerez este să procedăm în primul rând la realizarea unei terminologii comune, unui vocabular comun, pentru ca să permitem o înțelegere reciprocă pe toate planurile. Adică o posibilitate mai mare ca CPR-ul, regulamentul CPR, să fie cu adevărat util și eficient. Având în vedere că e un sector foarte special, o posibilitate interesantă ar fi implicarea directă la nivelul de consultanți ai tuturor uh, reprezentanților diferitelor uh, interese de pe această piață, care ar putea să ne vorbească direct despre efectele regulamentului uh, actualizat. Mi se pare că dacă implicăm nu vom pierde timpul, ci din contră vom putea să trecem printr-o cale necesară pentru ca regulamentul să devină cu adevărat util pentru cei care îl folosesc și în același timp și pentru ca să putem proteja consumatorii și întreprinderile mici și mijlocii la nivel european, care sunt uh, forța motorului european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte, iar acum următorul vorbitor e de la Verzi, Claude Grufa. Bună ziua, doamnă președinte, mulțumesc, Ana. Dragă Cristian și dragi colegi, în momentul de față, cadrul legislativ pentru materialele de construcții nu permit nici favorizarea durabilității de mediu și nici protecția consumatorilor din sector. Haideți să nu ratăm ocazia pe care o avem acum să ameliorăm aspectele de care vorbeam. Și pentru aceasta am înaintat mai multe amendamente. Sunetul este extrem de prost, îmi pare foarte rău dacă scăpăm ceva din partea interpreților normarea, atât din punct de vedere mediu, cât și din punct de vedere al siguranței, sunt importante pentru noi. Amendamentele 92 și 90 prevăd o recurgere progresivă la resurse mai uh, ecologice și în același timp o simplificare a exigențelor tehnice pentru ca să poată fi validată performanța produsului respectiv. Împreună am depus împreună cu doamna Peletie mai multe amendamente pentru ca să ne asigurăm că importanța normelor sociale și a protecției lucrătorilor din sector este bine considerată în text. Amendamentele 13 și 57 sunt cele despre care vorbesc. Însă eu nu voi putea să susțin amendamentul 22, de exemplu, din partea colegilor de la PPE. Mi se pare important să încheiem odată cu sistemul acesta al normelor armonizate, care până acum s-a dovedit complet ineficace pentru a răspunde nevoilor din sector. Mai ales că normele armonizate nu sunt deloc un mijloc eficient pentru a ne adapta la mijloacele tehnologice pe care le avem acum și pentru a ține cont de exigențele tuturor statelor membre și lucrurile evoluează foarte rapid în domeniu. Aș vrea de aceea să vă rog să susțineți amendamentul 23 care cere abolirea acestui instrument care până acum era obligatoriu. Aș dori de asemenea să mă refer la amendamentul 54 din partea colegului de la PPE, pentru că cu cât avem mai multe informații despre produs e mai bine. Susțin și amendamentul 36 al doamnei Peletie, pentru că sunt convinsă că dumnea ei vorbește despre o reprezentare echilibrată care ține cont de toate părțile implicate atunci când e vorba de normare. Mulțumesc! Mulțumesc, Clod. Iar acum ECR și din partea ECR domnul Carlo Fidanța. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Salut raportorul și ceilalți colegi. Examinând amendamentele pe care le-au prezentat colegii, am plăcerea să constat că suntem de acord că sectorul produselor uh, de construcții are nevoie de un control mai bun din partea Comisiei în ceea ce privește certificarea, de exemplu, și armonizarea normelor uh, pentru regulamentele tehnice, combaterea contrafacerii, etichetarea, trasabilitatea, supravegherea și așa mai departe. Am vrut să vorbesc aici mai ales despre necesitatea de a cere Comisiei de a juca un rol mai activ în control, în suspendarea normelor uh, naționale atunci când acestea contravin regulamentului de care vorbim. Deci e foarte important ca și Comisia să întărească dialogul cu statele membre, care sunt cele care pun pe piață până la urmă aceste produse de construcție și să încerce să elimine toate obstacolele tehnice în calea liberei circulații pe piața unică. Așa cum am mai spus, doresc ca și Comisia să denunțe orice formă de încălcare a normelor și să protejeze dreptul comunitar, dar nu va putea interveni dacă nu pune la dispoziție expertiza sa tehnică pentru procedurile legale. Această abordare însă va penaliza amendamentele care nu numai că trebuie să se lupte pentru ca să se respecte regulile pe piața unică și să se respecte normele în general, ci sunt cele care vor suferi cel mai mult pentru că vor apărea costuri suplimentare atunci când nu se va putea, um, de fapt, respecta regulamentul european din cauza unor norme la nivel național care au fost create și care obstaculează până la urmă, care creează un obstacol în calea liberei circulații. Deci aici avem niște bottlenecks, niște, niște gâturi de sticlă, ca să spunem așa, niște blocaje pe care trebuie să le eliminăm neapărat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum ultimul raportor din umbră din partea GUE, Caterina Conecica. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele colegilor mei, aș dori să vă spun câteva lucruri, pentru că doamna Ansofie, colega mea, nu poate să participe astăzi. Salutăm introducerea unor cerințe minime la nivel european pentru produsele din domeniul construcțiilor pentru a avea mai multă siguranță și astfel îmbunătățirea sănătății consumatorilor. Noi, la IMCO, trebuie să fim exact cei care cerem o respectare a condițiilor minime pentru că suntem protecția consumatorului, deci trebuie să-i protejăm pe cei care lucrează cu astfel de materiale. Știm că nu este vorba numai de un dosar care ține de competența altor comisii, ci este unul care ține foarte mult și de protecția consumatorului. Noi suntem foarte mult pentru durabilitate, considerăm că toată întreaga viață durată de viață până la procesul de reciclare trebuie să cadă sub incidența unor norme de supraveghere. Considerăm și că la procesul de normare trebuie să se facă mai multe, mai multe eforturi. E foarte bine să avem um, o abordare echilibrată și mi se pare bine și ca situația de blocaj în care ne aflăm să fie depășită cât mai repede. Noi știm că Comisia dorește să modifice regulamentul CPR, dacă este cazul, atunci am vrea însă mai multe informații și mai multe detalii. Altfel, noi am înaintat mai multe amendamente și urăm cele bune raportorului. Mulțumesc! Iar acum vreau să dau cuvântul două minute. Deci dau din nou cuvântul raportorului, maxim două minute. Eh, ihre Redebeiträge und Ihre Argumente. Vă mulțumesc pentru aceste contribuții, pentru comentariile legate de amendamente. Sunt de acord cu majoritatea intervențiilor și aș dori să vă mulțumesc pentru analiza pozitivă, pentru cooperarea bună pe care am avut-o. În ceea ce privește potențialul eh, in, in, in, inovator al noilor tehnologii, Uh, într-adevăr, acestea sunt foarte importante și supravegherea pieței este importantă pentru că nu putem permite să avem produse falsificate pe piața internă. Uh, de asemenea, un limbaj uh, de specialitate comun, văd că toată lumea este de acord cu importanța acestuia. Un punct pe marginea căruia trebuie să ne aplicăm mai mult în ultimele următoarele săptămâni este durabilitatea. Cu toții stăm de acord cu obiectivul, cu țelul nostru de a obține produse durabile și uh, trebuie să vedem cum vom ajunge la acest obiectiv de a avea produse uh, sustenabile, durabile, fără a mm, spori prea mult uh, povara administrativă pentru atingerea acestui uh, obiectiv și uh, în ceea ce privește propunerea comisiei, ne dorim ca aceasta să fie influențată uh, de, uh, de raportul nostru din propria inițiativă. Calendarul. Am avut deja în data de 29 septembrie un prim schimb de, opin- de opinie. În comisia INCO ar trebui să avem vot în luna ianuarie 2021 să ajungem în plenară în februarie 2021. Aștept cu nerăbdare cooperarea, cooperarea și discuțiile ulterioare cu uh, raportorii din umbră și mă bucură faptul că raportul, proiectul meu de raport s-a mm, bucurat de o primire atât de bună și sunt sigur că îl vom putea îmbunătăți prin ulterioare compromisuri și mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, succes pentru raportul dumneavoastră și acum Putem trece la mm, punctul 8 de pe ordinea de zi, un punct uh, foarte interesant, un webinar, impactul COVID-19 asupra pieței interne și a protecției consumatorilor. Cred că cu toții, mm, cu toți membrii Comisiei INCO uh, au fost preocupați de toate aceste chestiuni. În uh, prima parte a crizei COVID-19, și poate vă aduceți aminte că în iunie coordonatorii au uh, decis să, organizăm acest atelier um, și urmând ca la începutul anului următor să fie uh, publicat și un studiu ap- aprofundat. Um, acest uh, webinar este organizat la cererea Comisiei IMCO și aș dori să mulțumesc uh, colegilor care s-au ocupat de organizarea acestui webinar astăzi. Aș dori să vă aduc aminte că Uh, obiectivul general al acestui webinar, dar și al studiului care urmează să fie aplicat, este să analizăm impactul crizei COVID-19 asupra pieței interne și asupra protecției consumatorilor și să venim cu anumite mm, sol, propuneri, soluții pentru ca piața unică, piața internă să fie mai rezistentă pe viitor. Aș dori să mulțumesc uh, experților uh, care sunt alături de noi astăzi, Roberto Barata, de la Universitatea Roma 3, Sofie Roman uh, Olivier, de la uh, Facultatea de Drept de la Sorbonne, care Ghiseles, de la uh, rețeaua um, consumatorilor europeni și pe Luigi Sacă de la OCD. Mm, le mulțumesc pentru că participă la acest webinar atât de important astăzi și aș propune ca acest webinar să fie împărțit în două părți, două paneluri primul, în prima parte să discutăm mai ales uh, libera circulație a bunurilor și a persoanelor, deci o perspectivă mai clasică asupra pieței interne și a doua parte să se axeze mai degrabă pe protecția consumatorilor și să avem în fiecare parte sesiuni de întrebări și răspunsuri. Și dacă îmi permiteți, uh, haideți să începem prima parte și i-aș da cuvântul uh, lui uh, Roberto Barata pentru maxim uh, șapte minute și jumătate. Bună ziua! Mm, salut pe toți membrii Parlamentului European. Mă bucură faptul că vă pot prezenta câteva idei și aș dori să trec direct la diapozitivul cu numărul 3 unde descriu puțin uh, problemele. Uh, circulația liberă a bunurilor, a oricăror bunuri, nu doar a echipamentelor medicale, se confruntă cu riscul unor perturbări ale lanțurilor de aprovizionare uh, datorită reacției unilaterale din partea statelor membre cu ocazia acestei crize pentru a uh, Uh, proteja viața și sănătatea uh, propriilor uh, cetățeni. Deci restricțiile impuse exportării anumitor, anumitor produse duce, duce, duc la, la probleme pe piața internă. În asemenea, în, asem, în asemenea situații, știți că CEJ a creat un test uh, cu trei pași descris în acest uh, diapozitiv cu numărul 3 și, în general, uh, Comisia Europeană a avut această abordare, a transmis o notificare în mod prioritar statelor membre, însă nu există niciun exemplu concret legat de demararea unor proceduri de infringement, de nerespectarea tratatelor, pentru că aceste uh, proceduri în acest context au un caracter um, secret. Deci Comisia a preferat poate să discute, să convingă statele membre și să nu demareze procedura de încălcare a tratatelor. Deci, în alte cuvinte, o acțiune juridică nu pare să fie atât de eficace în a pune sub semnul întrebării, a înlătura obstacolele impuse de statele membre care împiedică buna funcționare a pieței interne. Deci, recurgerea la proceduri juridice nu disuasează statele membre, pentru că durează foarte mult până când vine o, până ar veni o sentință. Deci s-a, de, s-a decis uh, abordarea unei, unei abordări uh, comune și există acțiuni uh, care au două, două obiective. Prima acțiune de pe această imagine uh, Uh, își dorește împăcarea pieței unice, cu alinierea pieței unice cu sănătatea publică. Și vă dau câteva exemple. În primul rând, uh, așa numitele coridoare verzi, uh, menite să păstreze buna funcționare a lanțurilor de provizionare în întreaga Uniune Europeană și există două instrumente de influență din partea Comisiei. Comisia a, adus uh, aminte uh, statelor uh, membre că au o anumită obligativitate pe aceste coridoare verzi nu ar trebui să fie depășită perioada maximă de 15 minute pentru a fi verificate bunurile respective și din câte știu eu, aceste coridoare verzi funcționează foarte bine. Al doilea exemplu, um, autorizațiile de export înspre state terțe. Este un, un instrument care ar trebui să fie folosit uh, cu mare grijă și trebuie respectate anumite condiții și este un instrument de ultim resort. Uh, cred că pe viitor Comisia Europeană nu va mai recurge la acest uh, instrument, cel puțin în acest moment. A doua categorie de uh, acțiuni de, la nivelul Uniunii European, European se regăsește pe diapozitivul cu numărul 6, unde vedem că Uniunea Europeană a încercat să ajute, să asiste statele membre în păstrarea deschisă a pieței interne pentru ca, și pentru ca piața internă să fie, să fie mai rezistentă uh, unor crize. Și vă dau aici uh, um, trei exemple. În primul rând, acțiuni de achiziții publice comune. Este uh, un instrument care a fost folosit în domeniul sănătății publice un instrument destul, uh, destul de, de, de flexibil, permite achiziții um, comune uh, de echipamente, de materii prime necesare pentru vaccinuri, de exemplu, pe viitor. Un alt exemplu, um, rezervele, depozitele de uh, medicamente pe, pe plan european decât, și în contextul me- mecanismului de protecție civilă. Al treilea instrument este instrumentul privind cadrul de reglementare juridic al achizițiilor publice. Este un instrument care nu ar trebui să fie uh, subestimat <laughs> pentru că permite o bună funcționare a pieței uh, interne. Uh, altfel spus, atâta vreme cât statele membre aplică acest cadru legislativ uh, într-un mod adecvat, într-un mod corect, uh, Uh, industria europeană, întreprinderile uh, europene pot participa la uh, procedurile de achiziție publică în Uniunea Europeană în beneficiul pieței, bune funcționare a pieței interne. Deci, în concluzie, este posibil să avem un răspuns comun mm, acestei, la provocarea reprezentată de criza COVID-19. Și din punct de vedere juridic, din punctul meu de vedere, normele care guvernează piața internă mm, și buna funcționare, buna circulație, libera circulație a bunurilor pe piața internă nu sunt suficiente pentru a face față provocărilor mm, pe care am văzut că le-a adus cu sine această criză. Ar fi necesar să mergem dincolo de temeiul juridic existent, să ne bazăm și pe alte Uh, temeiuri juridice mm, uh, pertinente, de exemplu, când vine vorba de sănătatea publică, de mecanismul privind protecția, de, de, de protecție civilă. În mod concret, Uniunea Europeană ar trebui să dispună instrumente care să-i permită să răspundă în două situații concrete. În primul rând, să uh, asiste industria să-și, recon, uh, să-și reconverseze uh, producția pentru a uh, manufactura alte uh, uh, alte echipamente dacă este necesară și să fie um, ad- adaptat cadrul, uh, cadrul legislativ, de ce nu chiar și prin uh, posibilitatea re- reformării tratatelor actuale. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Barata. Dau acum uh, cuvântul uh, celui de-al doilea expert, lui Sofie Robin Olivier, tot pentru șapte minute și jumătate. in the internal market. So I switch uh, to o să trec la al doilea diapozitiv direct. Să vă, aici, o să, a, aici văd structura prezentării. Voi discuta restricțiile în fața liberei circulații o altă transformare importantă, apariția așa numitor lucrători esențiali, acestei categorii lucrători esențiali în ocupații extrem de importante. Apoi o să mă refer la situația lucrătorilor uh, sezonieri și la situația uh, celor care, care lucrează în domeniul sănătății și apoi con- voi ajunge la concluzii. În ceea ce privește restricțiile impuse liberei circulații, desigur, toată lumea înțeles că există restricții, au fost închise frontiere, au fost uh, au impuse controle la, la granițe, tot felul de, de, de măsuri, carantină uh, și așa mai departe, impuse peste tot în Europa o serie de măsuri prin care fie se interzicea, fie era puternic uh, influențată în mod negativ libera circulație a, pers- a, a persoanelor. Uh, lucrători, dar nu doar lucrători, tot felul de profesioniști, uh, diferiți furnizori de, de, de servicii, persoane fizice autorizate, diferite categorii de oameni, de agenți economici um, care au întâmpinat dificultăți în a-și mai desfășura aceste activități economice în alte state membre. Deci, uh, libera circulație este, este prevăzută în tratate, în directiva 38 din 2004, care acoperă tocmai libera circulație a cetățenilor. Există prevăzută uh, posibilitatea de a îngrădi liber, libera circulație din motive de sănătate publică. Când vine vorba de uh, Um, aceste restricții, um, principiul proporționalității a fost respectat, însă nu aș dori să intru aici în prea multe detalii, aș dori să mă refer la reacțiile pe plan european din partea Comisiei și din partea Consiliului. Din martie 13, Comisia Europeană a publicat orientări generale și a insistat foarte mult pe marginea principiului tratamentului egal de care trebuie să se bucure toți cetățenii europene, și, um, și unii resortisanți um, din state terțe. Mult mai recent eh, a fost adoptată o, re- o recomandare a Consiliului în ceea ce privește o abordare cord- coordonată vis-a-vis -vis de restrângerea, îngrădirea liberei circulații uh, se mm, amintește principiul liberei circulației, se cere o coordonare a măsurilor restrictive impuse de statele membre pentru a evita uh, îngrădiri excesive a libertății de circulație a persoanelor. Al doilea punct, acum, pe diapozitivul cu numărul 5, o chestiune care, din punctul meu de vedere, are un caracter crucial, uh, este apariția acestei categorii a lucrătorilor uh, esențiali, mai ales în ocupații extrem de importante. Este un lucru care a devenit vizibil din comunicarea Comisiei publicată la sfârșitul lunii martie. O comunicare care a uh, prezentat o listă cu persoane uh, a căror ocupații erau, erau considerate a fi uh, esențiale și a căror, a căror liberă circulație pe piața internă ar fi trebuit să fie uh, uh, protejată sau îngrădirea liberă circulație a acestei categorii să fie redusă la un minim posibil. În această listă există uh, foarte multe profesii uh, cei ocupați în îngrijirea persoanelor, furnizarea de alimente, procesarea, în procesarea alimentelor, în domeniul uh, transportului, toate aceste grupuri ar fi trebuit, uh, urmau să primească un tratament uh, special uh, sau cel puțin așa, așa cerea comunicarea uh, publicată de Comisia Europeană. Și aș vrea să vă dau câteva exemple din, din această categorie. Este vorba uh, odată de lucrătorii uh, sezonieri. Este un caz foarte interesant. Au fost publicate orientări generale, orientări generale în iulie pentru a se aduce aminte de faptul că acești lucrători uh, trebuie să fie uh, protejați și că uh, trebuie să aibă un anumit grad de liberă circulație, chiar și în toiul crizei, dar trebuie să se bucure de o anumită protecție, pentru că era o categorie vulnerabilă și orientările generale publicate de Comisie în iulie insistă asupra acestor chestiuni, că drepturile lor, mai ales din punctul de vedere al sănătății, trebuie să le fie uh, protejate, tocmai pentru că este o categorie atât de importantă pentru buna funcționare a pieței interne. O altă categorie a lucrătorilor din domeniul sănătății e o categorie complet diferită, tocmai pentru a înțelege diversitatea acestei categorii a lucrătorilor esențiali. Dacă lucrătorii sezonieri sunt undeva la josul scării, lucrătorii din domeniul sănătății sunt undeva pe vârful acestei scări. Comisia insistă asupra necesității de a consolida libera circulație, de exemplu, prin recunoașterea Uh, calificărilor profesionale, nu doar pentru uh, cetățenii uh, europeni guvernați de directiva din anul 2005 privind recunoașterea diplomelor, dar și pentru resortisați din state terțe. Pentru aceștia situația era puțin mai complicată când vine vorba de recunoașterea diplomelor a pregătirii profesionale, dar a devenit evident că aveam nevoie de acești lucrători și mă apropii eu acum de concluzii. Examinând situația liberei circulații a lucrătorilor în toiul acestei crize și toate aceste chestiuni, am văzut că a apărut o nouă categorie de lucrători, de lucrători independenți, de diferiți profesioniști, care pentru comisie trebuie să fie protejați, care trebuie să se bucure de privilegii uh, din punctul de vedere al liberei circulații, se pune întrebarea dacă va fi un grup uh, privilegiat și dacă da, care vor fi drepturile de care se va, se va bucura acest grup. Este o chestiune legală, uh, este respectat uh, principiul nediscriminării. Este o întrebare pe care doresc să o ridic, la care doresc să, am, am dorit să mă refer. A doua chestiune la care doresc să mă refer este faptul că um, prin această criză a, am început să să ne dăm seama că nu doar, uh, doar cetățenii europeni sunt importanți, ci și uh, resortisanții unor state terțe au, mai ales cei care fac parte din acest grup al lucrătorilor esențial, au, uh, au un rol important în buna funcționare a, a, pieței, inter, uh, a pieței internă. Și uh, în ultimul rând, mă întreb dacă această transformare la care am asistat în această perioadă de criză va avea un impact uh, pe termen lung asupra modului în care este percepută piața internă și uh, când vine vorba de libera circulație a persoanelor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Yeah, thank you, uh, Madame Robin Olivier, um, for... Vă mulțumim uh, și dumneavoastră pentru această intervenție. Avem uh, două runde de întrebări și răspunsuri. Mai întâi uh, începem cu prima rundă, întrebări din partea grupurilor politice. Începem cu Thomas la Socol din partea grupului PP. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare pentru domnul profesor Barata. Ați vorbit despre restricțiile din timpul uh, pandemiei care afectează, de exemplu, medicamentele, ceea ce reprezintă o mare problemă. Tratatul Uh, de, de funcționare al Uniunii Europene nu permite acest tip de restricție. Îndeopște articolul 36. Credeți că protejarea sănătății poate fi un argument pentru uh, încetarea exporturilor? Și de asemenea, uh, cum credeți că am putea să uh, um, nu avem o restricție absolută, ci mai degrabă să fie în funcție de statul în care aceste medicamente trebuie să fie exportate? Și de asemenea, dacă există această justificare legată de protejarea sănătății, să se țină cont și de criteriul de proporționalitate din păcate, conexiunea este de proastă calitate și se pierd multe din uh, cuvintele pronunțate de orator. A doua întrebare pe care o am este legată de prima. Vreau să știu care sunt principalele slăbiciuni uh, ale pieței interne care au fost revelate în timpul uh, uh, crizei generate de pandemie. Ați vorbit despre principiul solidarității și despre mecanismele folosite pentru a răspunde la criză. Credeți că principiul de solidaritate din alte politici ale Uniunii ar putea să fie folosit și în dispozițiile legate de piața internă și pentru garantarea libertății de mișcare? Pentru că am văzut care au fost argumentele folosite de statele membre atunci când au restricționat libertatea de uh, circulație și vreau să știu dacă statele membre pot să introducă astfel de obstacole și atunci cum ar putea să fie ă, justificate și cum s-ar putea considera ca fiind proporționale, având în vedere restul dispozițiilor legate de piața internă. Mulțumesc! Trecem la vorbitorul numele grupului S și de Mark Antel. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Vreau să mulțumesc și invitațiilor noștri. Am și eu câteva întrebări legate de libertatea de circulație a persoanelor și a bunurilor. Știm că pentru a, a, uh, a um, nu mai aveam uh, o atât de mare răspândire a um, epidemiei și a virusului, s-au luat măsuri de restricționare a circulației persoanelor și bunurilor de multe state membre, ceea ce a dus la uh, întreruperi și blocaje în lanțurile de aprovizionare. A fost de altfel cu atât mai greu pentru statele membre de mici dimensiuni sau cele care se află la periferia Uniunii Europene. S-a ajuns astfel la o pinorie de bunuri de bază și la o inflație inflația prețurilor acestora, ceea ce bineînțeles că a afectat uh, consumatorii. Vreau să întreb pe cei doi uh, um, invitați ce fel de măsuri ar trebui să luăm atât uh, din partea guvernelor cât și altor actori de pe piață pentru a avea o politică mai eficientă decât până în prezent și care să nu ducă la restricționarea circulației bunurilor și a persoanelor. De asemenea, în ceea ce privește uh, Ceea ce se întâmplă la nivel local și la nivel uh, european uh, uh, din cauza epidemiei și care a dus la o penurie a mâinii de lucru, la o absență masivă a angajaților din cauza respectării condițiilor de carantină, ceea ce duce la scăderea încrederii în spațiul Schengen și în acordul Schengen și de asemenea nu se mai respectă regulile inițial adoptate pentru zona Schengen. Și este cu atât mai flagrantă situația în cazul lucrătorilor transfrontalieri. Întrebarea mea este cum putem să garantăm măsurile de securitate, încrederea în regulile din zona Schengen, astfel încât să avem un echilibru între nevoia de a menține aceste condiții de securitate și uh, nevoia de a respecta uh, spațiul Schengen. Apropo de articolul 36, ce spunea domnul Barata, și multe măsuri unilaterale. În timpul cel de-al doilea val al epidemiei, statele membre parcă au învățat din propriile lor greșeli și nu au mai luat atât de multe măsuri măsuri unilaterale. Mulțumesc. Ce părere aveți? Mark, now we move to renew. Mulțumesc, Mark. Trecem la Dita Haranțova, numele grupului Renew. Cearanțova. Vă mulțumesc. Am și eu o întrebare uh, ca să completez ce a spus uh, antevorbitorul meu. Este foarte clar că izbucnirea epidemiei de COVID ne-a arătat cât de greu este să uh, atingem două obiective care poate fi legitime Uh, restricționarea liberei circulații pe care um, au adoptat-o statele membre ca să protejeze sănătatea și, pe de altă parte, nevoia de a garanta uh, libertatea de mișcare a lucrătorilor ca să păstrăm integritatea pieței interne. Știm cu toții că Uniunea Europeană, uh, statele membre ale Uniunii Europene sunt din ce în ce mai interconectate. În fiecare zi cetățenii călătoresc în alte state membre ca să muncească, ca să studieze, ca să trăiască românească. Deci a existat uh, un impact uh, pe, pentru mai multe categorii de persoane, uh, mai ales profesioniștii din categoriile critice și mai puțin critice. Nu mă refer neapărat la lucrătorii transfrontalieri, ci la mai multe categorii de persoane care în mod normal circulă foarte mult în cadrul pieței interne. Aș fi interesată să aflu părerea dumneavoastră, dacă ați putea să dați mai multe detalii în această privință. Aveți niște cifre legate de impactul economiei pe care l-a avut um, îngrădirea libertății de mișcare a uh, profesiunilor liberale, de pildă? Și de asemenea, dacă a existat un impact asupra recunoașterii calificărilor acestor uh, persoane. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebări. Acum dau cuvântul din nou experților. Începem cu domnul Roberto Barata pentru 3 minute. So, uh, thank you for your... Vă mulțumesc pentru întrebări. Prima este legată de restricțiile uh, uh exporturilor pentru echipamentele uh, Uh, medicale și încălcarea principiului de solidaritate și rolul pe care trebuie să joace principiul de solidaritate. Respectarea acestui principiu este, bineînțeles, de dorit în cadrul acțiunilor comune UE, tocmai pentru a răspunde eficient acestei epidemii. Cum spuneam, este un principiu de, dezirabil, dar și necesar. Um, restricțiile la export subminează piața internă și nu ne permit să um, garantăm un bun nivel de protecție pentru sănătatea publică. Eu cred că rolul principiului solidarității ar trebui să fie consolidat. A doua întrebare ce mi-a fost adresată legată de rolul domnul Mark Angel a întrebat care este rolul ONG-urilor și a celorlalți actori din societatea civilă. Ei pot să uh, atragă atenția guvernelor, să le permită să înțelege, să înțeleagă cât de important este să garanteze securitatea lanțului de aprovizionare ca să existe o cantitate suficientă de bunuri pe piața internă și în plus există o cantitate suficientă de medicamente și echipamente medicale, ceea ce bineînțeles este deosebit de important ca să avem un nivel cât mai uh, ridicat de protecție al sănătății publice. În ce privește măsurile luate de guvernele naționale, și anume că în acest al doilea val s-au adoptat mai puține măsuri de uh, um, îngrădire a importurilor și exporturilor. E adevărat că la începutul crizei uh, fiecare guvern a acționat uh, în mod uh, unilateral, uh, și a dorit să își justifice măsurile, spunând că sunt legitime, dar e clar că atunci când un guvern introduce o interdicție a exporturilor, mai ales pentru bunurile medicale, trebuie să ia în considerare și situația din alte state membre, nu doar din propriul stat. A fost într-adevăr o situație fără precedent. Putem chiar să aplicăm uh, testul celor două treimi care a fost uh, stabilit de Curtea de Justiție. Nu știu cum s-ar putea aplica acest test acum, dar dacă încercăm să o facem și încă o dată pentru a proteja la maxim sănătatea peste tot în Uniunea Europeană, Răspunsul ar fi că statele membre trebuie să aibă în vedere toate regiunile din Uniunea Europeană atunci când iau o măsură restrictivă. Thank you so much. And... Mulțumesc. Dau cuvântul din nou doamnei Sofie Robin Olivier, tot pentru 3 minute. Mulțumesc. Mi s-a adresat o primă întrebare în ceea ce privește lucrătorii din sectorul transportului și serviciile de transport și anume dacă putem să-i protejăm suficient. Eu cred că putem să facem ceva în ce privește uh, serviciile la care acești uh, lucrători aveau acces ca să mm, poată dormi, ca să se poată um, alimenta și așa mai departe. Pentru că trebuie ca acest lucrător să aibă în continuare acces la uh, um, facilitățile de bază pentru nevoile lor uh, cotidiene. A doua întrebare era despre condițiile de lucru uh, în ansamblu și despre obstacolele care s-au ivit uh, în timpul perioadei de carantină, când uh, respectarea condițiilor de lucru uh, punea probleme. Eu cred că trebuie să ne gândim la felul în care a fost construită Europa socială pentru că datorită Europei Sociale se garantează drepturile uh, lucrătorilor, precum uh, uh, durata zilei de lucru și au existat reguli specifice pentru sectorul transporturilor, inclusiv în ce privește durata perioadei de carantină, dar existau și alte drepturi, ca de exemplu perioada de condus, perioada de odihnă, fie ea zilnică sau săptămânală și cred că aceste perioade nu au mai fost uh, atât de bine respectate în timpul uh, pandemiei, dar trebuie să continuăm să depunem efortul pentru a ajunge la un nivel de armonizare în ce privește uh, venitul minim. Trebuie să construim în continuare Europa socială. Legislația există, dar aceasta trebuie și aplicată. Și de asemenea trebuie să găsim un echilibru între protejarea sănătății populației și respectarea drepturilor uh, în câmpul muncii, pentru că condițiile în care lucrează um, angajații trebuie să fie aceleași peste tot în uh, statele membre și pe piața internă. Deci uh, nu trebuie să existe o contradicție între protejarea sănătății și protejarea condițiilor lucrătorilor. În ce privește impactul asupra economiei pe care l-a avut criza, din păcate nu am uh, multe informații de comunicat. Eu cred că sistemul de recunoaștere al calificărilor în Uniunea Europeană uh, și al diplomelor este destul de uh, avansat. De exemplu, în ceea ce îi privește pe uh, uh, cei care lucrează în domeniul sănătății, Comisia a stabilit niște linii de orientare uh, foarte clare și ne putem da seama că uh, nu mai e atât de greu atunci când vii din Uniunea Europeană să-ți fie recunoscute diplomele și calificările, e mai greu când uh, provii din afara Uniunii Europene. Uh, Președinta roagă pe doamna expertă să-și încheie uh, intervenția. Oricum, uh, din câte știu eu, acest uh, sistem de recunoaștere al calificărilor funcționează destul de bine pe piața internă. Mulțumesc! Thank you. we now go to the... Mulțumesc, trecem la cea de-a doua rundă de întrebări din partea grupurilor politice și dau cuvântul lui Virginie Joran din partea grupului ID. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și experților noștri în ceea ce privește impactul eh, epidemiei de COVID asupra liberei circulații a mărfurilor și persoanelor. Regret că nu facem decât să vorbim despre probleme ideologice, dar nu vorbim în nicio clipă despre importanța suveranității și a cooperării între uh, națiuni. Avem nevoie de cifre și de elemente concrete Vă invit să citiți uh, cartea noastră, cartea neagră a gestionării crizei în Uniunea Europene, care arată lipsa conștientizării gravității problemei și a faptului că s-au, luat, s-au privilegiat politicile sectoriale dezordonate și ilizibile. Încă din luna martie am văzut uh, cât de multe sectoare au fost afectate, mă refer mai ales la personalul în domeniul sănătății, și încă nu s-au găsit răspunsuri. În ceea ce privește libertatea circulației mărfurilor, există situații, situații de-a dreptul halucinante. Atunci când Turcia a blocat uh, um, tranzitul măștilor, noi ce am făcut în ceea ce privește libertatea circulației persoanelor, încă o dată avem situații incredibile în ceea ce privește atestațiile de circulație pentru a trece frontierele interne, dar pe de altă parte frontierele externe parcă erau mai uh, uh, deschise ca niciodată pentru că au intrat atât de mulți uh, imigranți. Și de ce să uh, importăm personal detașat din uh, uh, țările din Est sau din Taiwan? Credeți că așa se va sfârși epidemia? Iar în ceea ce privește politica de sănătate, de ani de zile există uh, uh, probleme cu bugetul, pentru că vedem că țări precum Franța sau Belgia, care au uh, un procent din PIB alocat de 8 și respectiv 12%, nu sunt poate neapărat cele mai uh, afectate de epidemia 19. Nu credeți că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe produsele contrafăcute, ca de exemplu măștile contrafăcute sau echipamentele medicale, uh, defecte importate din China? ar trebui să nu mai lăsăm sectoare întregi și meserii să moară din cauza acestei politici liberale. Mulțumesc! E acum din partea verzilor Marcel Colaia.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 Thank you, Marcel. Uh, we now go to the ECR. Mulțumesc, Marcel. Iar acum uh, Adam Bielan de la ECR. We see you, but we cannot hear you. now we lost you. Okay. Can you hear me now? Mă auziți acum, vă auzim și vă vedem. Am uh, câteva întrebări pentru profesor, doamna profesor Sofie Orlie. În primul rând, știm că criza COVID a paralizat practic piața internă. Vom avea consecințe grave și vom avea nevoie de soluții pentru ca să îi ajutăm pe cetățeni. S-ar putea ca în unele zone să se intre din nou într-un lockdown care să afecteze uh, din nou din punct de vedere financiar societățile. Nu avem nicio garanție că după această pandemie nu vom avea altă pandemie și trebuie să fim pregătiți să facem față la mai multe crize. Principiul de solidaritate trebuie să aducă cu sine și îmbunătățiri legale pentru ca să nu creăm împiedicări pe piața internă. Eu lucrez la raportul pentru libera circulație a serviciilor la IMCO, care este legat de libera circulație a persoanelor și una din ideile pe care le susținem și pe care ar trebui să o introducem este transformarea administrației publice către e-governance, astfel încât să putem ajuta la gestionarea pandemiei de COVID și uh, mai ales să ajutăm companiile care să se concentreze pe activitățile transfrontaliere pe mm, piața internă, ceea ce ar reduce și contactul fizic și ar uh, economisi energie. Întrebarea e, putem să ne concentrăm pe introducerea unor facilități și uh, să reducem și să înlăturăm barierele legale, obstacolele în cale și care sunt sugestiile de îmbunătățire legislativă având în vedere principiul de solidaritate pentru Europa ce ar putea fi făcut pentru ca să punem în aplicare armonizarea așa numitei e-guvernanțe în Uniunea Europeană pentru a simplifica procedurile administrative în acest context. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum trecem la ultimul vorbitor de la GUE, Catarina Conecna. Mulțumesc, doamnă președinte! Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult experților prezenți astăzi pentru că ne-au uh, introdus în subiectul uh, pe care îl discutăm. Aș avea o întrebare către doamna profesor Olivier despre recunoașterea testelor. Am constatat că nu se întâmplă nimic și că există foarte puține semne că libera circulație uh, este, mai, este facilitată în momentul în care sunt recunoscute testele mai bine. Comisia a cerut statelor membre să facă eforturi, dar nu s-a întâmplat mare lucru. Dar credeți că s-ar putea să existe motive juridice pentru care statele membre nu recunosc rezultatele testelor altor state membre? Și în al doilea rând, o altă întrebare către domnul profesor care se referă la libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană care vin din țările terțe. Majoritatea produselor medicale care se comercializează în momentul de față în Uniunea Europeană în combaterea pandemiei COVID vin din țări terțe. Sunt produse care ar trebui să îndeplinească cerințe foarte stricte și care ar trebui să primească certificarea CE înainte să intre pe piață. Însă în țările terțe, de exemplu, nu se oferă această certificare și în Cehia întreprinderile vând teste uh, nazale, însă ele nu dispun de certificarea CE și atunci oamenii nu le cumpără. Iată un exemplu concret pentru cât de dificilă este procedura. COVID-ul ne-a arătat că poate că noi, în societatea noastră, am mers puțin cam departe. Adică mă întreb dacă avem ce ne trebuie pentru a putea să ajutăm la sănătatea cetățenilor. Mulțumesc, acum trecem la a doua rundă de uh, răspunsuri și vreau să vă dau cuvântul limitat în timp. Două minute vă rog fiecare pentru că suntem un pic în întârziere. Domnul Barat mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește primele întrebări, lipsa conștientizării informației la nivel legal. În uh, Turcia avem o problemă. Știu că situația a fost evocată și față de alte țări terțe, dar Uniunea Europeană și Comisia Europeană au decis să folosească autorizațiile experților pentru produsele din țările terțe. E un lucru pe care trebuie să-l înțelegem cu precauție în același timp. E important însă ca dacă Uniunea Europeană elimină uh, posibilitatea de import uh, pentru o anumită perioadă și anumite produse, cum a fost cazul pentru unele până în martie 2020, eu cred că aici avem nevoie de o verificare a datelor, așa cum uh, s-a întâmplat până acum. Uniunea Europeană trebuie să fie proactivă și în același timp să fie precaută. M-ați mai întrebat despre Uniunea Europeană și nivelul său de reguli în comercializarea bunurilor care vin din țările terțe. Ați menționat, doamna Coneci, ca diferite produse care vin din SUA, de exemplu. Da, Uniunea Europeană, aveți dreptate, are condiții proprii pentru importul unor bunuri și pentru ca să se asigure că aceste produse medicale pot să își îndeplinească scopul pentru care au fost cumpărate. Ar trebui ca Uniunea Europeană să țină cont de scopurile pe care și le-a propus pentru a putea găsi un echilibru între securitate și garantarea siguranței sănătății publice și ar trebui să colaboreze cu țările terțe în cauză. Mulțumesc! Acum, domnul Olivier, doamna Olivier Roba, mulțumesc foarte mult pentru întrebările interesante. Fiind dat că nu pot răspunde la toate, aș vrea să insist asupra faptului că sunt de acord că piața internă ar trebui să aibă o componentă socială, iar dimensiunea sa socială trebuie să fie considerată mai mult decât până acum. Faptul că persoanele vulnerabile care fac naveta transfrontalieri au fost considerate prin cauza persoanelor uh, care lucrează ca sezonieri e un lucru bun și trebuie să fie extins către alte categorii. Dar nu toată lumea este în aceeași condiție. Avem persoane vulnerabile și persoane mai puțin vulnerabile și trebuie să încercăm să găsim o normă, fie în cadrul liberei circulației a lucrătorilor, unde lucrătorii sezonieri uh, se duc peste frontieră pentru a lucra, dar și în um, prevederile cu privire la serviciile transfrontaliere și la um, lucrătorii detașați. Și aici trebuie să introducem o componentă care să țină cont de ei. Am văzut însă evoluții în direcția unei piețe interne mai sociale și trebuie să nu uh, ne oprim pe drum, trebuie să continuăm în aceeași direcție. Sunt uh, de părere că e, se poate mai bine aici. Vreau să spun câte ceva despre facilitarea liberei circulații a serviciilor. Cred că ar trebui să folosim noile tehnologii pe cât se poate. Mă gândesc aici la posibilitățile de, a, de control mai bun și de respectare a condițiilor de lucru decente prin diferiți algoritmi. Blockchain-ul ar putea să fie folosit și el pentru a ne asigura că reguli de bază să fie folosite. Cred că în ceea ce privește serviciile se poate reglementa mai bine folosind și noile tehnologii. Cam atât din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc! Acesta finalizează așadar primul panel și am ajuns la al doilea, care se referă mai ales la protecția consumatorului, la e-comerț și la, la călătorii. Iar aici avem primul expert, Karen Ghizeles, de la Centrul și Rețeaua Consumatorilor Europeni. Aveți min- șapte minute jumătate cuvântul, vă rog, puteți interveni. European Party. Stimați deputați în Parlamentul European, dragi, dragă doamnă președinte, vreau să vorbesc despre protecția consumatorului. Sunetul este execrabil, chiar aș spune, este imposibil de auzit. Doamna președinte intervine și roagă să apropie microfonul de gură, doamna expert. Okay, so we're going to refresh. Better now? Oh, yeah. Better now? I think it's better now. Um, the Secretariat uh, proposes to refresh the page, so probably we can get a better... Cel mai bine este să dăm un refresh la pagină. Oricum puteți apropia microfonul și o să încercăm să dăm refresh pentru că se aude un zgomot de fond. Yeah, uh, are you hearing me now? Yes, it is better. Thank you. It's better? Okay, great. So I'm very pleased and thankful to share with you. Doamna președinte spune că este mai bine, dar noi interpreții nu considerăm că este mai bine, nu auzim aproape nimic, nu este clar. Pentru consumatori, noi am hotărât că trebuie să lansăm uh, o nouă etapă a um, serviciilor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 Încercăm să oferim cât mai multe informații posibil pentru ca să luăm presiunea de pe um, consul, consilierii legali. cases in general uh, compared to 2019.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 European consumers benefit from the air passenger Diferitele um, cadre legislative au fost uh, afectate și ele de pandemii datorită uh, circunstanțelor neprevăzute, nu au fost uh, acordate despăgubiri. Sectorul călătoriilor se confruntă cu presiuni foarte mari au existat diferite măsuri care se bazau pe vouchere plătite, pornind de la legislațiile naționale. Diferite domenii unde nu existau uh, prevederi legislative, cum ar fi um, hoteluri și așa mai departe, și acestea au fost uh, afectate. Deci dacă adăugăm și acestea restricțiilor de, de călătorit, uh, Vă puteți da seama cât de grave au fost problemele cu care s-au confruntat consumatorii în această perioadă și am dorit să mulțumim Comisiei pentru orientările generale publicate uh, la momentul uh, respectiv. Aș dori să vă dau câteva exemple de cazuri pe care le primim. În această perioadă, consumatorii nu puteau decât să spere ca furnizorul de servicii să anuleze zborul, de exemplu, pentru că dacă nu, ar fi primit o, ram- o rambursare. și nu există o legislație specifică dacă există o alte, alte măsuri luate de furnizorii de servicii. Există și cazuri specifice, uh, niște consumatori din uh, Belgia Um, de exemplu, autoritățile naționale le, cer, le spuneau cetățenilor uh, belgieni că nu ar trebui să meargă în uh, Spania, dar se putea călători. Germanii, de exemplu, puteau să călătorească în uh, Spania. Și atunci, ce se întâmplă dacă cetățeni belgieni, de exemplu, ar fi călătorit din Germania în Spania? dacă s-ar fi, dacă s-ar fi bucurat de aceleași, același nivel de protecție când vine vorba de anularea uh, cazării pe care o, rez- o rezervaseră în Spania, de exemplu, dacă ceva s-ar fi întâmplat. Deci, pornind de la toate aceste exemple, înțelegem principiul uh, sol- necesitatea uh, respectarea sol- principiului solidarității falimentul uh, companiilor aeriene nu este acoperit de regulamentul 261 și acest lucru are consecințe mari pentru consumatori. Există în continuare consumatori care nu au primit uh, rambursări pentru zborurile anulate. Mm, rolul intermediarilor, um, celor care intermediază um, uh, rezervarea unui uh, bilet, de exemplu, de avion, nu a fost uh, clarificat și a ieșit în evidență acest lucru cu, cu ocazia acestei crize. Cred că autoritățile naționale ar trebui să se ocupe mai mult și de rolul acestor intermediari. Apoi, respectarea legii ar trebui să fie mai bună și um, în momentul în care apar uh, dispute, uh, rolul uh, mecanismelor alternative de soluționare acestora ar, ar trebui să fie mai, mai consolidat. mulți, toți cetățenii europeni au trebuit să rămână acasă, ceea ce a făcut să îi determine să Um, încerce să cumpere mai multe bunuri de pe internet, ceea ce a dus din nou la uh, apariția unor uh, probleme. am dori să cerem o re- revizuire a cadrului legislativ a comerțului electronic în uh, Uniunea Europeană. Reședința Uh, locul unde se află un uh, cetățean are în, în continuare un uh, rol important. Faptul că consumatorii s-au bazat mai mult pe comerțul uh, electronic în uh, pandemie a devenit mult mai clar au fost consumate foarte multe bunuri care nu au fost uh, livrate uh, niciodată. Nu, s-a, nu toți consumatorii știau exact uh, de unde și-au, uh, și-au uh, comandat anumite bunuri. A existat un uh, caz implicat, în care era impl- implicată compania, o companie din Canada, Shopify, care din nou, era, uh, nu, nu ajuta deloc la clarificarea cauzel, um, cazurilor de fraudă în care um, cei care ar fi trebuit să livreze bunurile de fapt nu existau. În concluzie, și vă rog să puneți următorul diapozitiv, consumatorii au reușit să găsească rețeaua Centrului Europene de, de Consumatori, și am, am uh, încercat să o îmbunătățim și cu ajutorul Comisiei și ne-am dorit să primim uh, sprijin și din partea Parlamentului European pentru a, ne, uh, a putea să ne furnizăm în continuare serviciile de asistență a consumatorilor. Și orientările generale publicate de Comisia Europeană au fost foarte utile din acest punct de vedere. Pentru că consumatorii situația consumatorilor să se îmbunătățească, uh, rețeaua centrelor europene de consumatori și centrele de consumatori trebuie să aibă un rol mai bun, mai ales în domeniul călăt- uh, călătorilor și în domeniul uh, comerțului, comerțului electronic. Și pe ultima imagine vă invităm la, să participați la un eveniment online pe care îl organizăm în data de 20 noiembrie. Mulțumesc. Uh, trecem la următorul uh, expert, domnul Pierluigi uh, Sacco, care ne va spune câteva cuvinte despre impactul crizei COVID-19 în domeniul ospitalității. Thank you very much, dear members of Parliament. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați în Parlamentul European, stimată doamnă președinte. Suntem într-o situație extrem de complexă și vorbim aici despre prevederile cu privire la serviciile de ospitaliere și felul în care uh, criza COVID a afectat aceste structuri. Prezentarea mea se va concentra în primul rând pe o subliniere a eforturilor care s-au făcut uh, din punct de vedere al comportamentului față de consumatori. Apoi voi vorbi despre schimbările care au afectat um, serviciile, efectele posibile pe termen lung, dar și implicațiile cheie. Trebuie să înțelegem în primul rând că datele pe care le avem acum sunt provizorii și deci o imagine pe care putem să o oferim este doar una provizorie și ea Trebuie să mai așteptăm în următoarea lună să aflăm mai multe pentru ca să înțelegem care sunt eforturile pe care va trebui să le mai facem și care, sunt, uh, care este impactul uh, pe, transform, pe impactul pe serviciile noastre și transformările pe care trebuie să le facem. În primul rând, criza noastră afectează comportamentul oamenilor și ceea ce e clar este că, din păcate, situația din punct de vedere comportamental nu va fi de tranziție. Chiar și când eforturile pentru pandemie se vor termina, trebuie să așteptăm ca uh, comportamentul uh, legat de ospitalitate să se schimbe pe termen lung. Care sunt temele despre care ne-am gândit să vorbim? În primul rând, vom avea un impact uh, clar, permanent, pe obiceiurile de mobilitate. Oamenii vor vor analiza diferit uh, posibilitatea de a călători atât pentru vacanțe cât și pentru uh, scopuri de muncă. Ei vor fi mult mai sensibili la uh, contactele sociale și la felul în care se va interacționa. Bineînțeles că există o componentă anxiogenă aici, care vine de la pericolul pe care îl aduce cu sine apropierea și deci distanțarea socială va avea un impact pe termen lung și după criză. De ce? Pentru că deja s-a spus că s-ar putea să mai vină și alte pandemii pe viitor și numai ideea că s-ar putea să vină alte pandemii, aceasta îi va face pe oameni să meargă pe partea precaută. O schimbare a atitudinilor se vede și în uh, optarea pentru serviciile livrate acasă. Deci e nevoie de investiții în design, în uh, echipamente, în comunicare și problema nu este neapărat că nu se dorește să se facă această schimbare, ci la IMM-uri este o problemă de costuri, bineînțeles, pentru că necesită o paradigmă nouă de gândire. Următorul slide. Schimbările comportamentale la care ne-am gândit, în primul rând, există o nevoie foarte clară pentru ca întreprinderile să lupte împotriva incertitudinii noului scenariu și să, inven- să investească în securitate. Securitatea va deveni esențială din punct de vedere al capacității. Pe de altă parte, există o dorință pe care o vedem deja de a explora căi uh, alternative de venit și de a gestiona um, situația dintr-o perspectivă post-pandemie. Care sunt tendințele în momentul de față? Acum nu avem tendințe europene neapărat, dar o să vă arăt câteva date din SUA, dar nu avem niciun motiv să credem că tendințele europene vor fi mult diferite de cele din SUA. Toate cifrele pe care le văd aici vin din cercetări care au fost publicate în, urmă, în ultimele luni. Ceea ce vedem acum este că peste 50% din clienți nu sunt gata să intre într-o în situații de normalitate dinainte, imediat după criză. Mulți nu vor să meargă în curând într-o călătorie sau să stea la vreun hotel. 30% dintre clienți vor să plătească mai mult pentru securitate sporită, ceea ce înseamnă că dacă există dorința de a plăti în plus, s-ar putea ca aceasta să influențeze piața um, ospitalității, cum îi spunem noi, și să influențeze cum va arăta turismul, de exemplu, pe viitor. E foarte clar că siguranța va conta foarte mult în alegerile consumatorilor pe viitor consumatorii nu numai că sunt sceptici în ceea ce privește măsurile de siguranță, ci așteaptă să vadă investiții în tehnologii și în măsuri concrete pentru a vedea cum se pune în aplicare uh, noua uh, paradigmă de securitate. Care sunt schimbările de așteptat pe termen lung în, în servicii? cum facem să întoarcem pe cetățeni într-un anumit loc, de exemplu la o anumită destinație, cum putem să ne asigurăm ca structura pieței să nu fie întreruptă cum se poate ca afacerile să rămână um, competitive, să facă față noi situații. Există o tendință care poate să fie surprinzătoare pentru unii dintre dumneavoastră, dar e foarte clară. E vorba de robotizare, robotizarea sectorului ospitalier. Va exista o creștere a serviciilor uh, de sănătate și de siguranță care vor implica componenta robotizării. Investițiile însă sunt necesare pentru a putea oferi așa ceva. În același timp, vom putea constata mai multe servicii robotice care vor depinde, bineînțeles, de tipul de business, de serviciile pe care le oferă și de felul în care operează. Apoi, un alt, o altă tendință importantă este trecerea de la ceea ce noi numim high touch, deci cu tactil, uh, prezență, la high tech la tehnologie dezvoltată. E clar că atingerea meniurilor, atingerea lifturilor, atingerea oricărui mijloc de transport va fi o componentă care va, va, va influența așadar alegerile consumatorilor și vom trebui să vedem către o trecere către inteligența artificială, către servicii orientate spre tehnologie înaltă care vor lua, practic, uh, prioritatea pusă pe atingere pe care o avem în momentul de față. Va fi important care vor fi firmele care se vor uh, manifesta, care vor avea, arăta leadership pe piața uh, tehnologiei, pentru că ele vor fi cele câștigătoare. Apoi, um, munca nedeclarată. Aici, în sectorul turismului și a ospitalității, munca nedeclarată joacă un rol important IMM-urile s-au bazat pe muncă nedeclarată foarte mult în ultima vreme, dar aceștia au fost afectați foarte mult de pandemie, nu au putut să primească niciun ajutor uh, social și deci s-a schimbat mult paradigma, sustenabilitatea muncii unor firme pur și simplu a fost pusă în pericol din cauza inexistenței respectivilor lucrători va trebui să plecăm de la premiza că următoarele afaceri de viitor se vor baza din ce în ce mai puțin pe munca nedeclarată, pentru că munca nedeclarată aduce cu sine și aspecte de siguranță și de fiabilitate în ceea ce privește uh, și uh, aprovizionarea acestora cu serviciile de bază. Președinta roagă să încheie vorbitorul. E vorba de un context în care munca nedeclarată va fi din ce în ce mai puțin căutată și e nevoie de o schemă de susținere pentru lucrătorii din toate domeniile. Care sunt implicațiile și concluziile? În primul rând, tranziția către un mediu high-tech va continua indiferent ce vom face noi. Sectorul ospitalier va putea să devină un pionier în domeniu și în ceea ce privește noua aplicare a normelor sociale, dar va depinde de politicile pe care le dezvoltă Uniunea Europeană în acest domeniu, ceea ce va schimba nu numai uh, prestarea de servicii, ci și conținutul serviciilor, pentru că înseamnă că va trebui să avem noi modele de conținut pentru ospitalitate care să țină cont de scenariul high-tech, de scenariul mult digitalizat față de ceea ce știm dinainte. Tehnologiile s-ar putea să devină mult mai uh, accesibile, mult mai prietenoase față de consumator, sector, dar investițiile trebuie să vină de undeva, trebuie să vină din instrumentele pe care le pune Uniunea Europeană la dispoziția IMM-urilor și în același timp e foarte important și să mergem în aceeași direcție și cu formarea lucrătorilor care trebuie să facă față la aceste noi tehnologii. Vă mulțumesc. Președinta mulțumește. Mulțumesc foarte mult trebuie să ne grăbim puțin pentru că suntem uh, destul de în întârziere din cauza problemelor tehnice pe care le-am avut. Acum voi da cuvântul uh, doamnei tot de la EPP, de la APP. Thank you for the floor. Uh... Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamna președintă. Sper că mă puteți auzi și vedea. Economia digitală a dus cu sine Uh, oportunități consumatorilor uh, în această criză COVID. Uh, vânzarea electronică de bunuri și de servicii explodează pe măsură ce consumatorii se bazează tot mai mult pe platforme digitale pentru a-și face cum, cumpărăturile, pentru a se întâlni și pentru a învăța. Însă economia digitală ne, atragă, ne atrage, ne, ne-a atras atenția și asupra unor provocări pentru consumatori păcălirea niște consumatorilor um, tactici um, de marketing uh, false și care induc în eroare, chiar fraude financiare, um, obținerea datelor cu caracter uh, perso- personal a consumatorilor, caracterul transfrontalier al, uh, consuma, al consumului în Europa cere o cooperare între uh, birourile de protecție a agențiile de protecție a consumatorilor europeni. Și în acest context aș dori să vă adresez următoarele întrebări. Care uh, considerați că ar trebui să fie măsurile imediate pe care ar trebui să le adopte Parlamentul European pentru a îmbunătăți încrederea consumatorilor în mecanismele de pe internet? Și ținând seama de aceste noi provocări, cum am putea să ajutăm mai bine agențiile naționale de protecție a consumatorilor în sensul unui schimb de bune practici și pentru identificarea posibilităților existenței unei, uh, unei cooperări regionale. Și ultima întrebare. Uh, rambursarea banilor pentru biletele de avion. Cum ne putem asigura că acești, că aceste rambursări se desfășoară cât mai repede în temeiul uh, regulamentelor existente. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, domnului Agiu, Sal, uh, Agiu Saliba din partea și de. Mulțumesc din din uh, perspectiva consumatorilor, pandemia COVID-19 a testat rezistența normelor existente, care nu a fost uh, creată pentru a face față acestor situații extraordinare prin care trecem. Într-o criză, consumatorii ar trebui să fie cel mai bine uh, prote- protejați. Nu ar trebui să Um, fie să se confrunte cu probleme din punctul de vedere al siguranței produselor pe care le, le, le achiziționează. Din păcate, în serviciul călător, călătorii, în, în domeniul uh, călătoriilor, problemele sunt foarte mari. Pe noi nu ne surprinde numărul imens de, de cereri, de probleme legate de bilete de avion, de hoteluri anulate și așa mai departe. Uh, uh, au apărut foarte multe cazuri de, frau, de fraudă, diferite uh, forme de înșelare a consumatorilor. Comercianții necinstiți au profitat de uh, stresul, consuma, uh, stresul consumatorilor uh, și au încercat să vândă diferite produse medicale, biocide, biocide și așa mai departe. Uh, pentru a face față acestor acțiuni ar fi nevoie de, acord, de acțiuni coordonate între autoritățile de resort din mai multe state membre, însă, din păcate, uh, situația nu a fost prea ușoară. Și am ajuns și la întrebări. În, în primul rând, uh, cum uh, răspunde acestor probleme rețeaua Centrului European de Consumatori și care sunt măsurile pe care le-ați implementat până acum? Cum putem să ne asigurăm că respectarea legii se bucură de prioritatea necesară? Care considerați că sunt limitele sistemului uh, existent și care sunt normele care ne împiedică să facem față consecințelor cu care se confruntă consumatorii ca urmare a acestei crize uh, COVID-19 și de ce ar fi nevoie pentru ca uh, acțiunile luate de diferitele state membre să fie mai bine, mai bine coordonate. Și, în fine, o, o chestiune crucială. Consecințele pandemiei um, au loc în continuare. Deci de ce am avea nevoie pentru a-i uh, proteja în continuare pe consumatori, mai ales acum înaintea sărbătorilor de Crăciun? Și pentru că preconizăm că va crește numărul de fraude și așa mai departe. Mulțumesc. Dau cuvântul acum reprezentantului Liniu. domnul Jordi Canias. Bună ziua! Am o întrebare pentru doamna Karen Ghises, referator la acest subiect care a afectat foarte mult pe cetățenii europeni și anume rambursarea biletelor de avion. Am văzut că a devenit o adevărată odisee imposibil de urmărit pentru majoritatea cetățenilor. În mai s-a vorbit despre noile drepturi ale pasagerilor în ceea ce privește rambursarea biletelor de avion uh, pentru zborurile anulate din cauza epidemiei. Aceste uh, reguli au fost uh, clare pentru unii, dar nu pentru toată lumea. Și e adevărat că mulți uh, cetățeni uh, au acceptat uh, propunerile pe care le-au făcut companiile aeriene, dar multe companii aeriene nu garantează acest drept la rambursarea biletelor și este nedrept pentru că nu respectă legislația europeană. De exemplu, Uh, Ryanair uh, refuză să ramburseze banii pasagerilor uh, care nu au putut să călătorească luna martie și uh, au acordat acest drept numai pasagerilor din Regatul Unit, dar de ce nu acordă drepturi egale cetățenilor din toate statele membre UE? Și pe termen scurt, nu știu dacă se va găsi o soluție mulțumitoare și vreau să o întreb pe doamna Karen Ghises ce știe dumneavoastră despre aceste practici neconforme cu dreptul comunitar. V-am dat exemplul concret al companiei Ryanair și cum credeți că vom putea proteja mai bine drepturile pasagerilor și ce putem să facem pentru ca această situație să nu se repete și să nu fie afectată încrederea uh, pasagerilor, nu doar în companiile aeriene, ci și în uh, legislația comunitară. Mulțumesc! Acum dau cuvântul primului expert ca să poată să răspundă pentru 3 minute. Um, a lot of questions indeed. Uh, da, multe întrebări relevante pentru consumatori. Colaborarea este foarte importantă. Colaborarea între statele membre, între centrele care îi asistă pe pe consumatori. În rețeaua noastră, noi am pus accentul pe colaborare, pe schimbul de informații, tocmai pentru a fi informați, pentru a înțelege ce se întâmplă în statele membre și pentru a-i informa pe consumatori. Ar fi fost mult mai ușor dacă ar fi existat un criteriu comun, niște măsuri comune între statele membre, dacă aceste măsuri ar fi fost impuse pe plan european autoritățile care veghează la respectarea legii pe plan național. Există o rețea acestor autorități și acestea chiar ar trebui să aibă prerogativele de a schimba, de a discuta cu uh, societățile uh, comerciale vizate. Pentru că este foarte important ca legislația uh, în vigoare este și res, uh, respectată. Poate pentru anumite chestiuni, entități cum ar fi intermediarii de rez- care uh, cei care intermediază rezervări de bilete și de cazări ar trebui să fie mai bine cuprinși de cadrul legislativ. Când vine vorba de drepturile pasagerilor, există o diversitate foarte mare în Europa și pentru a răspunde întrebării lui Jordi, există societăți comerciale, companii aeriene care uh, au ajuns la, ramburs, la rambursări concrete. Ryanair nu este cel mai prost uh, exemplu, pentru că Ryanair chiar uh, rambursează bani. Companii ca Brussels Airlines întâmpină uh, dificultăți mari, care sunt companii care nu întotdeauna sunt dispuse să asculte uh, și să vină în întâmpinarea uh, consumatorilor. Și poate ar fi util să putem discuta cu toate aceste companii să vedem cum ar putea să, care ar, ar putea să fie soluțiile pentru, pentru uh, consumatori. Și când vine vorba de comercianții Um, neloiali, um, ar trebui să existe uh, pagini de internet unde asemenea comercianți se poate fi uh, identificați cu ușurință de către consumatori. Mulțumesc. Uh, pentru trei minute dăm cuvântul acum și lui Pierre Luigi. Da, cred că pot să fiu mult mai succint pentru că majoritatea întrebărilor se referau la drepturile consumatorilor. Ce pot să adaug e că toate inovările discutate au consecință și când vine vorba de protecția consumatorilor, pentru că atunci când vine vorba de folosirea pe masă largă a noilor tehnologii de inteligență artificială, s-ar putea să existe consecință pentru încrederea, eh, pentru ecosistemul eh, în, eh, încrederii în digital. Și este important ca Comisia să promoveze proiecte de dezvoltare Um, dedicate încrederii digitale, încrederii în noile tehnologii digitale. Înțeleg că Europa dorește să investească foarte mult în digital pe viitor, în inteligența artificială, însă cred că doar așa, prin încredere, uh, vom putea merge înainte. Dacă vor fi rezolvate chestiunile care țin de certificare, de exemplu, și nu prin măsuri mici țintite, ci am avea nevoie de o abordare uh, structurată. Și mă opresc aici. Mulțumesc. Trecem la a doua și ultima rundă de întrebări din partea grupurilor politice. Alessandra Basu este prima din partea IDEM. Domnule președinte, doamnă președinte, am o întrebare pentru doamna Ghize. Ne cerem scuze, nu vă vedem. Ah, no, perfect. Ah, no, perfect. Ah, ok. Eh, buongiorno. Una domanda per la dottoressa Bună ziua tuturor! Aș dori să întreb ceva pe doamna Ghisel. Este vorba de aceste posibilități de a cetui uh, Uh, prin care mm, anumite societăți comerciale încearcă să îi înlocuiască pe operatorii umani. E un exemplu de inteligență artificială apărută în raporturile, în relațiile cu clienții. Sunt, uh, e un instrument folosit deja de mulți ani care devine tot mai răspândit. Odată cu apariția acestei pandemii COVID, multe societăți comerciale, foarte mulți operatori, mult, uh, multe companii aeriene, unele le-am amintit deja, au uh, extins uh, pe scară largă folosirea acestor ferestre de acetui în relațiile cu, cu clienții. Însă în foarte multe situații această posibilitate de a contacta compania nu poate acoperi toate uh, Uh, toate situațiile care pot uh, apărea și mai ales sunt vizate rambursările cerute de consumatori. Și mi se pare că ne confruntăm aici cu o problemă uh, structurală. Inteligența artificială funcționează pornind de la informațiile cu care este alimentată, de la experiența, de la evenimentele înregistrate deja în trecut. Acestea sunt chestiunile care permit oferirea unui răspuns. Însă, în această perioadă, pandemia prin care trecem, situațiile cu care ne confruntăm deseori au un caracter nou și tocmai de aceea Doamna președintă roagă vorbitoarea să se apropie de sfârșitul uh, intervenției. Deci, și acest lucru aduce daune consumatorilor europeni uh, când vine vorba de zborurile anuale și este nevoie de implicarea unor oameni pentru a face față acestor situații. Deci ce am putea face uh, în aceste situații pentru a îmbunătăți um, protecția consumatorilor? Mulțumesc! Mulțumesc. În numele verzilor, eu ar trebui să, să adresez o întrebare. Voi fi foarte succintă pentru că foarte mulți colegi s-au, s-au referit la, cea, la ce doream și o să menționez. Deci cum putem împăca pe viitor interesele consumatorilor cu o situație dificilă în care se află companiile aeriene, de exemplu acum? Uh, am văzut că, într-adevăr, uh, în ultimele luni s-a făcut derogare de la drepturile consumatorilor, ceea ce nu este prea bine. Deci, uh, Uh, care ar fi ideile privind spre viitor de a îmbunătăți situația. Beata Mazure, care acum cuvântul în numele cere. Vă mulțumesc, mă puteți auzi? Mulțumesc foarte mult. Aș dori să întreb ceva pe doamna Karen Gisels. În fiecare an, vedem că crește interesul în comercializarea de servicii și bunuri pe piața internă, ceea ce aduce beneficii, dar și riscuri pentru uh, consumatori. Și riscurile par să îi afecteze mai puternic pe consumatori. Trebuie să țină seama uh, de faptul că în această pandemie anumit, anumiți comercianți recurg la fraudă și la practici uh, ne, uh, neloiale în relațiile cu uh, clienții. Și există o sumedenie de exemple cu asemenea nereguli de curând. De exemplu, probleme întâmpinate atunci când a fost achiziționat echipament de protecție personală. Un, un pas important înspre protejarea consumatorilor pe piața internă ar fi uh, includerea în domeniul de aplicare al um, cadrului de reglementare și entități din state terțe care comercializează bunuri pe piața europeană. Trebuie să păstrăm competitivitatea actorilor europeni, să ne asigurăm că toate societățile comerciale, toți actorii prezenți pe piața internă respectă um, aceleași um, norme. Uh, Um, problema apare în momentul în care companiile din exterior nu sunt prezente în Uniunea Europeană decât prin bunurile și serviciile uh, vândute aici. În, în trecut am văzut că au apărut probleme cu uh, biletele de avion, cu cazările uh, rezervate. Și mm, mă întreb dacă uh, de ce nu există, de ce există prea puține plângeri depuse la rețeaua centrală europeană de Consumatori um, legate de produse deficitare uh, achiziționate? Pagubele ar, sunt prea mici sau chiar nu sunt asemenea uh, fraudă și aș dori să știu cum putem proteja uh, piața internă de a fi invadată de produse care nu respectă standardele europene. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul Caterina Codnecina în numele GUE. Nespomínam si, že by bol súhlas s milosťou slavných teda takýto čeložníc. A Okay, so we don't see her really online. Um... Vedem că doamna Codneșa nu este online. Mm, și nu mai avem timp, drept urmare o să dăm cuvântul experților pentru a răspunde uh, acestor întrebări. Dau cuvântul în primul rând lui Karen Ghizeles. Într-adevăr, uh, societățile comerciale recur tot, tot mai mult la aceste formule tipizate de a, a discuta cu, cu clienții. Conținutul e undeva ascuns Vorbitoarea este rugată să-și apropie puțin uh, microfonul pentru că nu prea se poate înțelege. Deci companiile aeriene folosesc uh, aceste chat uh, forme de a, de a cetui pentru a discuta uh, cu clienții, ceea ce nu, aș, nu face decât să crească frustrarea consumatorilor. Înțeleg de ce companiile recurg la acest instrument de a discuta cu clienții uh, și, din păcate, informațiile uh, relevante, cererile de completat pentru a depune o plângere, de exemplu, sunt bine ascunse pe uh, paginile de internet a, companiile, a companiilor aeriene, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. Deci ar trebui să discutăm mai mult uh, ar trebui să discutăm mai mult cu statele membre din acest punct de vedere, cu autoritățile um, competente în ceea ce privește uh, frauda ar fi bine dacă ar exista măsuri uh, armonizate de a combate frauda în Europa. Există uh, apoi numeroase cazuri uh, sesizate la rețeaua centralelor uh, europene de consumatori și uh, legate de, de produse uh, deficitare contrabanda, contrafacerea, contrafacerea unor, uh, unor uh, produse este ceva ce ne preocupă. Uh, intră pe piața internă și produse din, din state terțe, însă pentru a combate aceste cazuri de contrafaceri, cred că ar trebui să cooperăm mai mult cu autoritățile de resort din state terțe. Cam atât din partea mea, cred. Mulțumesc. Dau din nou cuvântul lui Pierluigi. Mulțumesc. Nu mi-a fost uh, adresate întrebări specifice. Voi fi foarte succint. Am un ultim uh, comentariu. Înțeleg că într-o criză ca și aceasta, chestiuni cum ar fi uh, Uh, pro, pro, protejarea consumatorilor este foarte importantă, însă i-aș invita pe eurodeputați să nu piardă din vedere, din vedere schimbările pe termen lung aduse de, de această criză. Pentru că aceste schimbări au un, um, se întâmplă într-un ritm dramatic și Europa trebuie să se pregătească să le, fac, fac, să le facă față pentru că trebuie luate decizii acum uh, în ceea ce privește activitățile viitoare ale Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții, foarte, uh, intervenții foarte utile și um, a fost, cred că avem o idee mai clară despre cum va arăta și acest studiu care va fi publicat anul viitor, un studiu care va fi foarte util pentru Parlamentul European. Închei această parte a reuniunii noastre și ne revedem puțin mai târziu în această dupămasă.